Verbale così aprovat. Procesul uh, verbal este adoptat. Aș vrea să vă informez că astăzi e prezentă aici o uh, delegație condusă de Patriarhul Chievului și al Ucrainei. Și în numele Parlamentului European îi mulțumesc preasfinției sale pentru prezența dumneai aici. Prezența dumnealui și a acestei delegații este un semn al uh, disponibilităților pentru dialog și pace. E o onoare să vă urăm bun venit în Parlamentul European. În urma demisiei domnului Albrecht, Parlamentul ia notă de faptul